Ladies and gentlemen, let us start. Good morning to everybody. Haideți să începem. Bună ziua tuturor. Thank you. Uh... Mulțumesc. Înainte de a vă transmite deciziile coordonatorilor, vă amintesc că vom avea nevoie de cartelele de vot. Vă rog să le pregătiți. May I inform you that at the V-aș informa că la cererea raportorilor, punctul 15 va fi amânat. Punctul 15 de pe ordinea de zi va fi amânat, astfel încât vom vota pe uh, doamnele de mici dimensiuni mai târziu. Acum deciziile coordonatorilor. Comisia va audia raportorul ONU pentru drepturile omului și cultură pe 5 mai prin uh, videoconferință Programul audierilor și misiunilor Comisiei pentru 2015 va fi distribuit pe e-mail. Raportorul pentru bugetul pentru 2016 este președintele și o întâlnire extraordinară ar putea avea loc pe 27 aprilie seara, președinția luxemburgheză va fi invitată la întâlnirea Comisiei Jurii în iulie. Serviciul juridic va fi invitat să facă o prezentare cu privire la monitorizarea legislativă. Reprezentantul comisiei noastre pentru rețeaua Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități va fi doamna Hautala și o întâlnire informală cu Consiliul, Comisia și reprezentanții ai Curții de Justiție va fi organizată după întâlnirea raportorilor din umbră pe 28 aprilie la Strasburg. Cât privește avizele, Doamna Hautala preia avizul cu privire la protejarea împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a legislației adoptate de țări terțe. Iar domnul uh, Duda va prelua avizul către o piață unică conectată, interconectată. Cam astea sunt deciziile coordonatorilor și acum trecem la punctul 14. E vorba de vot electronic cu privire la Convenția Europeană privind uh, protecția legală a serviciilor uh, bazate pe sau constând în acces condițional. Aveți uh, cartelele de vot. Deschid acum uh, votul. Închid votul. Nu, votul este încă deschis. Puteți vota. Votul este închis. Uh, so it has been adopted. Bun, deci s-a adoptat cu 21 de voturi pentru și 2 împotrivă. 15 a fost amânat, 16 acum. Vot privind uh, proiectul de, opi, uh, proiectul de aviz cu privire la anumite aspecte privind prezumția de nevinovăție În primul rând, Uh, sorry. Uh... Da, îmi cer scuze. Trecem acum la amendamentul 65. Vot uh, prin ridicarea mâinii pentru, împotriva, mulțumesc, abțineri. se adoptă. Apoi compromisul numărul 1, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Partea a doua, pentru, împotrivă, Vom verifica pe cale electronică. Votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. Se adoptă cu 14 voturi pentru și 9 împotrivă, 0 abțineri. Amendment. Amendamentul Nu, compromisul 2, în două părți. Ridicați mâna pentru prima parte, cine este pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm vot electronic. Închidem votul. Se adoptă cu 15 voturi pentru, 8 împotrivă, nici o abținere. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se pare că s-a votat la fel, se adoptă deci. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. abțineri, clar se adoptă. Compromisul 5. Îmi cer scuze, amendamentul 74, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 18. Pentru, Votăm la amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. Deschid votul electronic. Votul este închis. Respins. 10 voturi pentru, 12 împotriva, 2 abțineri. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 88. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri.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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106 pentru împotrivă abțineri se adoptă 107 pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă cu 14 voturi pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri. Suntem la compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15, două părți, vot la prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri. Voi verifica acest vot. Deci, votul este deschis. Se adoptă cu 14 voturi pentru, 10 împotrivă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica. Deschid votul. Votul este închis. Respins. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. Cred că e adoptat, dar să vedem. Deschid votul. Închid votul. 16 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 scuze, spune președintele, compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic. deja văd că votează 26 de persoane, nu-i posibil că noi avem 25 de membri. Domnul Buda n-ar trebui să voteze. Ok. So that has been adopted. Deci se adoptă. 37, yes? Is it so? Yes, we just 37. Yeah. 39. 39. 39. 39. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru împotriva Abțineri. Respins. 40. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 42 pentru împotriva abțineri verificăm electronic votul este închis Votul este respins. 44. Pentru împotriva, abțineri, respins. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49. Nu, e același. 50. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru împotrivă. Haideți să, verific- să verificăm. Încă un vot. Bun, votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotriva, abține, respins. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Votăm avizul pe ansamblul său. Trebuie să votăm electronic. Deschid votul. Închid votul și se adoptă. And we continue uh, with uh, point number... Continuăm cu punctul 17. O petiție privind accesul la o carieră juridică în Spania. Ridică mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Punctul 18. Doamna Hautala dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că, uh, din punctul meu de vedere, nu uh, trebuie să modificăm temeiul legal așa cum a fost propus de către Comisie, dar aș vrea să insist asupra ideii. Comisia Jurii trebuie să recomande Comisiei Envi Uh, să nu modifice temeiul legal propus de comisie decât dacă vor fi amendate anumite prevederi astfel încât să putem să facem referire la un alt temei legal. Deci eu sunt de acord cu propunerea temeiului legal făcut de către comisie, dar dacă o să apară în timp modificări substanțiale, atunci va fi cazul abia să facem referire la alt temei legal. Acum nu e momentul. Domnul Fos. Eu găsesc că decizia este binevenită pentru că și eu am sentimentul că este rezonabil din punct de vedere juridic. Orice alte considerații am fi putut face, cred că erau lipsite de temei. De aceea eu cred că trebuie să ne bazăm pe temeiul legal propus. Sunt absolut de acord. Okay. We, we vote. Bun. În cazul acesta indicăm intenția de vot ridicând mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Punctul 18. Nu. Mă scuzați, 19 se va discuta cu ușile închise. Toate persoanele care nu sunt îndreptățite să participe la o întâlnire cu ușile închise sunt rugate să părăsească sala.